și financiară din partea Uniunii Europene către ă, statele terțe implicate și, în mod special, Planul de acțiune atrage atenția asupra faptului că această creare de capacități ă, este necesară pentru că altfel nu ă, poate să existe un schimb de informații în ce privește traficul de persoane și ar deveni imposibil să Eh, investigăm și să urmărim pe traficanții de persoane de-a lungul eh, rutelor folosite eh, de migranți iar de asemenea este nevoie de asistență financiară tehnică acordată uh, de către Uniunea Europeană statelor terțe pentru a fi dezvoltate strategii naționale și regionale care să combată traficul de persoane și să se creeze și uh, politici anticorupție care să încerce să uh, stopeze acest fenomen. Va fi un sistem integrat de management al frontierelor care să permită aceste demersuri. Iar în ce privește Turcia, au fost deja întreprinse acțiuni structurale în ultimii ani pentru a uh, sprijini eforturile Turciei de a acționa în acest sens. Au fost acordate fonduri importante prin instrumentul de preaderare, mai ales pentru domeniul afacerilor interne și de asemenea alte fonduri vor fi alocate uh, în anii viitori. Asta dovedește că la nivelul Comisiei există aceeași preocupare ca și în rândul Parlamentului de a preveni traficul de persoane, mai ales prin uh, Turcia. Și uh, cu siguranță că vom putea cât de curând să acordăm și un răspuns înscris la această întrebare. Mulțumesc, nu vom avea dezbatere. Vă mulțumim pentru răspunsul pe care l-am auzit din partea Comisiei. Și, după cum spuneam la început, la cererea grupului verzilor vom avea o dezbatere în legătură cu situația din Turcia. Pentru că pe 1 noiembrie vom avea alegeri, într-o uh, situație de polarizare politică din ce în ce mai extremă. Am avut și atentatul de la Suruc, uh, pare a fi un atentat al Daesh și aceasta a dus din nou la reapariția ostilităților față de PKK. Violența este din ce în ce mai mare în sud-estul țării, în special la frontiera cu Siria. Uh, foarte mulți civili au murit acolo și guvernul a declarat această zonă ca fiind zonă militară, o măsură temporară. Foarte mulți afirmă că sunt atacate sediile partidelor de acolo și, de asemenea, sediul de la Ankara al Partidului Popular Democratic, HDP, a fost atacat în ultimele zile. Domnul Javier Nino Perez, care este șeful Serviciului de Acțiune Externă și domnul Patrick, care este vicepreședinte al Direcției pentru Extindere. Nu, am fost informat greșit, se pare, așa că începem dezbaterea și dumneavoastră veți răspunde la sfârșitul dezbaterii la întrebări. Da, va începe doamna Piri atunci. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc și grupului Verzilor pentru a că au solicitat introducerea acestui punct pe ordinea de zi de astăzi. Cred că este foarte important uh, pentru că noi constatăm că există acum un spirit de uh, violență. Se pare că nimeni nu mai controlează lucrurile. Pe de altă parte există atacuri împotriva PKK, pe de altă parte a avut loc uh, moartea unor polițiști. Situația din Cisre, de asemenea, a fost foarte îngrijorătoare timp de 9 ani. Este un oraș curd în care trăiesc 100.000 de locuitori și se pare că s-a aflat sub uh, un atac care uh, semăna cu o pedeapsă colectivă. Situația este foarte delicată. Tensiunile din Turcia, însă, pe de altă parte, reverberează și spre um, Europa. Au avut loc uh, demonstrații în țările de jos, există tensiuni în statele noastre între turci și cursi în Belgia, în Germania, în țările de jos. Deci uh, trebuie să vedem uh, uh, care este atitudinea partidelor politice, pentru că trebuie să existe un apel la reținere față de violență. Au existat atacuri împotriva partidelor politice, mai ales Partidul Curzilor a avut de suferit 304 birouri au fost atacate săptămâna trecută, asta este foarte îngrijorător. Am făcut progrese în procesul de pace, dar din nefericire în ultimele șase luni toate progresele înregistrate anterior acum sunt periclitate. Au existat și uh, atacul la adresa mass media, nu doar împotriva Huriat, dar și uh, împotriva altor uh, mijloace de informare masă. Un uh, jurnalist uh, din țările de jos, în zona curdă, a avut de suferit, nu a avut posibilitatea să informeze în legătură cu ce se întâmplă acolo și mai ales uh, înainte de o perioadă electorală este foarte important ca libertatea presei să fie respectată. Ca atare eu aș sugera iar, dar încă o observație legată de migrație, pentru că este unul din subiect subiectele în atenția multor colegi. Când vorbim despre Turcia, primul lucru la care ne gândim este fenomenul migrației. Trebuie să ne gândim că um, Turcia a acceptat în ultimii patru ani două milioane de sirieni, dar asta nu înseamnă că nu există motive să în continuare să uh, discutăm cu Turcia, pentru că un subiect este tocmai să încercăm în comun să combatem traficul de persoane, dar pe de altă parte există și o perspectivă care să se creeze celor aproape 3 milioane de sirieni care se, se află acolo, pentru că uh, nu ne întrebăm cum uh, cum să ne ajute Turcia pe noi, dar trebuie să ne gândim și noi cum putem noi susține Turcia ca să creeze perspectivă refugiaților. Și eu cred că încă uh, nu a avut loc uh, un dialog dintre Uniunea Europeană și Turcia în fenomenul migrației la nivel înalt și acest lucru trebuie să se întâmple. Și după aceea, uh, având în vedere violențele care se produc în Turcia, aș face o propunere comisiei noastre să invite uh, uh, miniștrii noi pentru Europa și miniștrii de externe, chiar dacă este un guvern temporar uh, de tranziție, pentru a ne explica ce se întâmplă de fapt în Turcia în clipa de față. Mulțumesc! Da, Mulțumesc! Într-adevăr, ar fi foarte bine și eu aș avea câteva întrebări. Și acum îmi dau cuvântul domnului Zambaschi. It sounds like Jambaski. Da, Giambaschi. Mulțumesc, dragi colegi. Distinși reprezentanții ai verzilor. E clar că guvernul turc luptă împotriva cel puțin 20% din populația Turciei. Știm că poziția curzilor în nordul uh, Siriei irachiene ajută practic uh, uh statul islamic din partea Turciei și vreau să vă întreb dacă există o complicitate practic între Turcia și statul islamic. E clar că există o astfel de complicitate și că Turcia practic luptă împotriva unora dintre proprii săi cetățeni pentru a putea ataca locurile unde sunt curzii. Pentru că, iată, vor veni alegerile și guvernul dorește să câștige o majoritate a voturilor. Iar uh, bulgarii au văzut că turcii organizează o bună parte a mafiei de migranți. De aceea Aș vrea să văd că Uniunea Europeană are în sfârșit o poziție foarte clară pe această temă și poate că Comisia Europeană ar trebui să spună lucrurilor pe nume și să nu mai închidem ochii față de o problemă care este de-a dreptul tragică. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, doamna Zomar, vă rog. Mulțumesc! S-a spus deja destul de mult. Eu cred că trebuie să ne gândim și care este rolul pe care îl joacă președintele Erdogan. După Constituția turcă, el nu are de fapt decât o funcție reprezentativă, dar este singurul de fapt care vorbește în numele guvernului atunci când ne uităm la știri și care amenință public pe cacaul. El amenință așadar curzii și uh, a comandat atacurile distrugătoare împotriva HDP, dar toate aceste lucruri sunt destul de îngrijorătoare, pentru că HDP-ul nu mai este capabil să facă campania acum uh, pentru alegerile de pe 1 noiembrie și avem senzația că în Turcia s-a lansat un val de violențe cu participarea guvernului de tranziție pentru a deja pentru a ghida alegerile în direcția care se dorește, ca să o spun foarte precaut, și mi se pare foarte îngrijorător. Cred că ideea de a îl invita pe ministrul pentru afaceri europene la noi aici este foarte bună. Întrebarea este dacă o să ne, o să ne dea răspunsuri, că sigur că putem să invităm și ambasadorul, probabil că am auzit același lucru, nici nu trebuie să vină atât de, de departe. Dar un alt punct de care aș vrea să vorbesc este problema valului de migranți care intră în Europa și mă întreb uh, de unde vin deodată toți acești oameni. Există mai multe îngrijorări și există și supoziții care spun, uh, idei care spun că s-ar putea să vină din Turcia foarte mulți dintre ei și întrebarea este ce facem atunci cu repatrierea. Există aceste zvonuri. Turcia pare să trimită acum uh, migranții, refugiații pe drumuri din tabăra celor două milioane care se află la granița cu Siria. Nu știu dacă e adevărat, e un zvon, poate, dar la un moment dat trebuie să ne întrebăm de unde vine masa acești oameni uh, deodată. Aș fi vrut să știu acest lucru de la un reprezentant al guvernului turc. Și ca să spun foarte clar, sigur că trebuie să fie ajutați acești oameni și Europa trebuie să ajută Turcia în uh, gestiunea refugiaților, dar nu se poate ca lucrurile să se întâmple pe la spate. Trebuie să existe ceva ordine. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Hadi Georgiu. Mulțumesc, domnule președinte. Colegii care spuneau că în absența unui reprezentant al Turciei dezbaterea noastră n-ar fi atât de interesantă, eu vreau să le spun că ar fi bine să invităm, de exemplu, astfel de persoane, ministrul afacerilor externe, pentru, de exemplu, pentru că ar fi foarte interesant. Uh, de altfel, Uniunea Europeană nu a prevăzut uh, nici ce s-a întâmplat în Turcia, nici ce s-a întâmplat în regiune. Europa nu s-a gândit că un astfel de război ar putea declanșa un adevărat tsunami al refugiaților. Și, dacă vă amintiți, ce spuneam noi cu ocazia primăverii arabe. Acum se vorbește mai degrabă de iarna arabă, dacă ne uităm la ce se întâmplă în aceste țări și care este evoluția lucrurilor. Chiar și în Turcia, în ziua de astăzi, vedem că felul în care este abordată chestiunea curdă, lucrurile sunt acum obstaculizate și în calitate de cipriot sunt îngrijorat în legătură cu contextul politic din Turcia, pentru că consecințele sunt foarte clare și pentru noi, dar Uh, chestiunea curdă ar trebui să ne intereseze pe noi toți, pentru că foarte mulți analiști politici spun că ceea ce face Erdogan e adevărat că poate el n-a provocat în mod direct această evoluție, dar a tolerat ca situația să evolueze spre violență, spre asasinate, a lăsat să se întâmple așa, astfel încât sentimentul de nesiguranță să crească și toate acestea cu uh, consecințe pozitive pentru el la următoarele alegeri. E clar că într-un astfel de context, practic, tendințele naționaliste sunt în creștere și, și acestea ar putea să fie utile domnului Erdogan din punct de vedere electoral. E clar că dacă avem regiuni cu astfel de atitudine și cărora nu le pasă de sângele vărsat, Uniunea Europeană ar trebui să reacționeze și mai bine mai târziu decât niciodată. Da, doamna Lunacek, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep cu sugestia făcută de doamna Catipiri și doamna Zomer. Cred că ar fi foarte bine să invităm, chiar dacă e vorba de ministru ad interim din Turcia pentru afaceri externe și eu am fost uh, din partea verzilor cea care a sugerat să avem o dezbatere la plenară, dar cred că după o astfel de întâlnire cu ministrul, ar fi bine să avem în continuare o dezbatere la plenară, pentru că situația nu se va schimba imediat, ne așteaptă alegerile și cred că este absolut necesar. Și sunt de acord și cu cei care au dorit să aibă, și nu e vorba aici doar de migrație, ci e vorba de un summit în general între UE și Turcia. S-a menționat deja aici, dar ceea ce s-a făcut în ultimul an faptul că s-au distrus multe din lucrurile care poate uh, uh, le doream mulți dintre noi care suntem grupuri care nu neapărat au interese religioase speciale, ce s-a întâmplat pentru curs și progresele care s-au făcut, toate acestea au fost distruse, s-a dat înapoi. Și nu trebuie să mai repet aici uh, toate atacurile care au fost făcute împotriva curzilor, nu neapărat împotriva PKK-ului și uh, împotriva sediilor HDP. S-au menționat cifra de 304 atacuri, faptul că civilii au fost uciși în câteva zile și numărul celor uciși în câteva zile este de-a dreptul uh, de neacceptat. Mulți aici în Uniunea Europeană și la Consiliu s-a spus că n-ar trebui să mai spunem că Erdogan și Turcia împreună cu noi luptă împotriva statului islamic. Pentru că nu asta face Erdogan și nu asta face Turcia, nu. Ei duc propria lor luptă împotriva PKK-ului și împotriva așa numiților inamici uh, din partea curzilor. Cred că acest lucru trebuie să fie clarificat nu în felul acesta se luptă împotriva statului islamic, nici pe departe. Referitor la migrație, sunt de acord cu cei care au spus că trebuie să facem mai multe pentru a susține taberele de refugiați, în special în țări precum Turcia, dar și în alte țări precum Liban, unde există deja milioane de refugiați dacă reducem uh, bugetul pentru programul de alimente, pentru programele de refugiați în cadrul Națiunilor Unite, acesta nu este felul în care putem ajuta refugiații. Un ultim comentariu referitor la migrație. Așa cum uh, doamna Valero spunea mai devreme, în dezbaterea pe care am avut-o un pic înainte, dacă considerăm Turcia ca fiind o țară de origine sigură pentru refugiați, ținând cont de situația de acum, lupta dusă de autoritățile turce împotriva PKK-ului, împotriva curzilor, împotriva instituțiilor curde a HDP-ului, cred că Uniunea Europeană ar trebui să schimbe această politică, pentru că e clar, pentru mulți, Turcia nu mai este o țară de origine sigură. Mulțumesc, doamna Lunacek, și înainte de a da cuvântul mai departe, aș vrea să intervin și eu, însă foarte succint. Doresc să susțin tot ce au spus colegii mei uh, mai devreme, și anume avem nevoie de prezența unui ministru aici și, de asemenea, organizarea unui summit Cred că această țară a, și NATO a jucat un rol dăunător în această criză teribilă a refugiaților și trebuie să se clarifice multe lucruri. Există persoane responsabile a, de așa numita contrabandă cu petrol, a, contrabandă care se face cu petrol produs în state teroriste și atunci când Turcia a început să participe în coaliția împotriva statului islamic, ce a făcut, practic, i-a atacat pe curzi și și-a făcut datoria, așa cum credea ea, atacând doar 1% pozițiile Daesh și 99% pozițiile kurde, curzii fiind cei care s-au menținut pe teren și care au luptat în continuare. Și se știe foarte bine că dacă nu ai o prezență armată la fața locului, nu-i de ajuns Acum voi da cuvântul uh, domnului Javier Nino Perez, uh, care este șeful uh, din partea SAE pentru delegația cu Turcia. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Probabil că nu voi avea nevoie de 5 minute. Aș vrea să mă introduc foarte pe scurt. Sunt șeful departamentului pentru Turcia de o săptămână și aștept să lucrez cu dumneavoastră, doamnelor și domnilor europarlamentari din toate grupurile politice. Văd că există un interes deosebit de crescut față de această țară și, după cum spuneam, aștept să cooperăm împreună. Mă uitam către Catipirii, dar și către ceilalți uh, colegi. S-au prezentat aici trei elemente importante. În primul rând, referitor la securitate și ultimele evenimente din sud-estul Turciei. Nu cred că pot să spun mai multe și nu cred oricum că aș putea să uh, vă exprim o poziție mai interesantă decât cea pe care v-a prezentat-o domnul ambasador. Bineînțeles, suntem îngrijorați de situația din sud-estul Turciei. Noi susținem dreptul Turciei de a se apăra în fața atacurilor teroriste, însă, așa cum ați spus și dumneavoastră, trebuie să se respecte standardele pentru drepturile omului și, așa cum a spus domnul ambasador, răspunsul trebuie să fie proporțional cu atacul. Ceea ce este important pentru noi este să asigurăm stabilitatea în regiune înaintea alegerilor care vor avea loc în această țară, dar în special în sud-est. Și nu cred că pot adăuga prea multe față de ceea ce s-a spus mai devreme aici. Al doilea element menționat în cadrul dezbaterii de către toată lumea a fost acela al migrației. E clar că este o temă care va rămâne pe ordinea de zi pentru Turcia și pentru întreaga regiune pentru mult timp. Sunt de acord și s-a spus aici trebuie să ne gândim mai bine la cum putem ajuta Turcia și uh, colegii mei de la două DG-uri diferite, dar știți foarte bine că practic suntem uh, în aceeași familie, suntem Sfânta Treime aici, lucrăm împreună îndeaproape și încercăm să facem mai multe ținând cont de alegerile care ne așteaptă, întrebarea care se pune este ce putem face mai mult pentru a ajuta Turcia, cum putem ajuta pentru a rezolva problema migrației, cum putem face legătura cu problemele de securitate și există o inițiativă pe această temă, activități de cooperare la nivelul societății, dar dacă e vorba de agenda politică, e clar că aceasta rămâne prioritatea noastră și a doamnei Mogherini. Și ajung astfel la al treilea element care a fost menționat, și anume încotro se îndreaptă Turcia din punct de vedere structural, cum putem dezvolta relațiile cu UE și procesul de aderare. Acest proces poate contribui la o mai mare stabilitate și prosperitate, însă trebuie să lărgim cadrul nostru de acțiune, luându-ne angajament mai clar în domenii care au fost menționate de domnul ambasador, energie, securitate, comerț. Și există multe puncte la care suntem de acord și altele la care suntem în dezacord, așa cum a spus și dumneavoastră. În calitate de parteneri, însă, trebuie să fim cinstiți și corecți față de interesele noastre. Există un angajament foarte clar din partea domnului Tusk. Știți foarte bine că dânsul vizitează această Turcia, s-au organizat mai multe vizite la nivel înalt și există propuneri interesante care s-au făcut pentru a trimite un ministru turc la Bruxelles în vederea realizării unui summit la nivel înalt. Sperăm să putem uh, implementa toate aceste propuneri și să revenim cu feedback în fața dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc și acum am să dau cuvântul domnului Patrick Parek, care este uh, șeful Direcției Generale pentru Extindere. Mulțumesc, domnule președinte. Da, în această Sfântă Treime suntem aici alături de Digi Home, cu care lucrăm îndeaproape pe dosarul Turciei. Asta s-a întâmplat în ultima lună în special. Și eh, n-a început doar pe parcursul verii. Avem o echipă care cooperează foarte bine încă de când am început eh, dialogul dar a existat și o dimensiune importantă în ultimii șase ani în munca noastră. De altfel, o bună parte a cooperării noastre a început să se materializeze acum și aceasta în vederea soluționării situației actuale. E clar însă că trebuie să schimbăm acum felul în care interacționăm cu Turcia și nivelul la care interacționăm. Organizarea din partea UE a început încă de la Consiliul din luna aprilie. S-a spus că trebuie să întărim cooperarea cu Turcia, ținând cont de contextul din Siria și Irak, și pentru a rezolva problema uh, traficului cu migranți. Turcia trebuie văzută ca un adevărat partener și nu doar ca o sursă de probleme. De fapt, uh, Turcia este o parte a soluției. Aș spune de aceea că Turcia a, a făcut față acestei crize de mulți ani de, de, de zile și este țara care a primit cei mai mulți refugiați, practic. A, cifra reprezintă jumătate din refugiații care au părăsit Siria. Trebuie să ne reamintim de aceste date și să fim oarecum umili uh, uitându-ne înspre Turcia și să recunoaștem eforturile pe care le-a făcut. În al doilea rând, În al doilea rând, dacă ținem cont de fenomenul migrației și cooperarea cu Turcia și a cargourile care sunt utilizate de traficanți, a care sunt trimise spre Marea Adriatică, acest lucru s-a întâmplat uh, deja de vreo 15 ori și acum, într-adevăr, uh, s-a blocat acest drum. Auzim în fiecare zi, practic, uh, poveștile unor bărci mici care ajung până la urmă în Grecia și este un adevărat fenomen care, chiar dacă dai dovadă de bunăvoință, e greu să îi pui capăt. Știm că în ultimele luni au fost salvați 50.000 de oameni pe mare, în largul mării. E vorba de, trei, de foarte mulți care au fost salvați chiar ieri. Deci e o cifră destul de mare. Să nu închidem deci ochii și poate e nevoie să ne schimbăm și atitudinea, iar faptul că autoritățile turce acum sunt depășite de situație este adevărat, însă trebuie să le întindem mâna pentru a gestiona mai bine criza. Ce înseamnă asta? Cum putem oferi mai multă asistență și cum putem promova asistența pentru primirea refugiaților? Facem aceasta ținând cont de toate instrumentele de care dispunem. Mulțumesc! Mulțumesc că încheiem aici dezbaterea, deși sunt convins că o vom relua cu altă ocazie, ținând cont de situația gravă din regiune. Și acum trecem la schimbul de opinii în legătură cu alegerile locale din Albania, alegeri care au avut uh, loc pe 21 iunie și pe 29 iunie la Comisia AFET am uh, uh, ajuns la acordul de a invita șeful misiunii de observare a alegerilor din partea OSCE în Albania. Bun venit aici doamnei Deimoji Glover, șefa delegației OSCE, doamnei Romana Vlahutin, care este șefa delegației UE în Albania, și, de asemenea, bun venit doamnei Beata Martin Rozumilovici, care este șefa Departamentului de Alegeri de la OSCE. Avem și raportul final și concluziile preliminare care au fost făcute imediat după alegeri. Se pare că alegerile s-au desfășurat uh, într-un cadru corect, uh, ordonat, campania a fost făcută în condiții bune și raportul final arată că au existat și anumite deficiențe. Uh, faptul că instituțiile implicate au fost politizate, au existat lacune din punct de vedere juridic, au fost cumpărate voturi și nu a existat un mecanism de soluționare a litigilor electorale eficient. Probleme care vor trebui gestionate în mod integral de către autoritățile albaneze. Aș dori acum să dau cuvântul doamnelor um, Glover și Vlahutin să prezinte rezultatele acestor alegeri și să ne spună care sunt recomandările făcute pentru îmbunătățirea procesului electoral. În primul rând, dau cuvântul doamnei Glover. Vă rog. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că ne-ați invitat aici astăzi. Ambasadorul Uniunii Europene în Albania și cu mine. Și mă bucur foarte mult să pot discuta cu dumneavoastră despre alegerile comunale, alegerile locale din Albania care au fost uh, cele de 12-lea alegeri care au fost observate de către noi în Albania. Probabil că sunteți conștienți că raportul a fost uh, publicat marțea trecută, 8 septembrie, și această reuniune este foarte potrivită pentru că am fost uh, invitați de către autoritățile albaneze să discutăm acest raport și recomandările cu lor, cu ei, la sfârșitul acestei luni. E interesant de asemenea să știm că uh, mecanismele de uh, parteneriat uh, au uh, arătat că se dorește continuarea uh, relațiilor cu, aceste, cu Uniunea Europeană și, de asemenea, și raportul electoral din trecut a arătat că au existat anumite recomandări care nu s-au n-au fost puse în aplicare. Alegerile au avut loc conformitate cu legislația nouă din 2014. Mai întâi s-au ales primarii și consilierii locali în în cele 61 de circumscripții um, stabilite, în 61 de municipalități și de asemenea s-a testat uh, și uh, statutul de candidat al Uniunii Euro- la Uniunea Europeană al Albaniei. În acești uh, alegeri pe care noi le-am urmărit în, împreună cu alți reprezentanți externi, s-a uh, pus problema libertății de adunare și libertății de um, libertății presei. Am constatat o ameliorare față de ultimele alegeri și o participare a minorităților și a femeilor mai bună. Concluzia din raportul final uh, stabilește și prevede, de fapt, citez, că în ciuda unor uh, erori sau lacune, cadrul uh, juridic a putut stabili un cadru bun uh, pentru alegeri democratice. Însă, partidele um, majore, cele mai mari, și-au folosit uh, puterile în administrație și nu au dat dovadă de dorință politică de a implementa um, toate recomandările cum trebuie. Această lipsă de colaborare din partea instituțiilor subminează în continuare alegerile, pentru că există lacune legislative în anumite aspecte foarte importante ale procesului electoral și acestea ar trebui reglementate dinainte lipsa de claritate juridică, dar și uh, a contribuit la o aplicare inconsistentă a legislației care a fost uh, de multe ori uh, considerată ca fiind nepotrivită. Unul din chestiunile pe care le-am constatat este că biroul electoral central a lucrat deschis a lucrat uh, oferind și anumite programe educaționale, dar deciziile sale majore au fost făcute în conformitate cu liniile politice, ceea ce a dus la anumite inconsistențe. Anumite termene electorale nu au fost uh, îndeplinite, cum ar fi înregistrarea candidaților sau stabilirea comisiei electorale până la o anumită dată și fiind dat că um, biroul electoral central s-a ocupat de toată alegerea, ar fi putut să ofere mai bună, o mai bună orientare ceea ce a dus la subminarea încrederii cetățenilor și mai departe în administrații. Au existat foarte mulți uh, candidați dintre care se putea alege, dar totuși implementarea um, regulilor de înregistrare a candidaților din partea BEC nu a fost unitară și nici nu s-a respectat dreptul de a se retrage și de aceea anumiți candidați nu au putut cu adevărat să candideze pe picior de egalitate. Aceasta confirmă că partidul la guvernare a putut să-și folosească și să abuzeze de puterea sa, în, uh, de asemenea cum și au, au făcut-o și reprezentanții politici în administrație. Presiunile politice au fost exercitate și asupra electoratului, ceea ce s-a putut vedea în ziua alegerilor. A existat uh, și uh, suspectări de fraudă electorală de cumpărare de voturi și aceasta a adus multe îngrijorări în legătură cu libertatea adevărată a electorilor din part- cele mai mari partide au uh, folosit aceste diferitele evenimente publice pentru campanie uh, și au uh, n-au reușit de aceea să stabilească clar separarea între stat și partid. A mai existat și o lipsă de claritate și transparență în ceea ce privește reglementarea financiară a campaniei. Partidele politice pot finanța campania folosind fonduri private, publice, donații și împrumuturi iar candidații independenți nu au dreptul la uh, finanțare publică. S-au uh, adresat și îngrijorări cu privire la lipsa de transparență pentru reglementările financiare și nu a existat nicio cerință legală pentru candidați de a-și declara, de exemplu, averea înainte de alegeri și nu a existat nici niciun termen după aceea pentru ca să o facă au existat foarte multe imparțialitate și în mass media, într-o mare parte a articolelor care puteau să, care arătau că sunt afiliate, de exemplu, cu partidele principale, ceea ce a dus la o subminare a autonomiei, o auto, autocenzură și un pluralism redus și raportare subiectivă. Partidele politice au uh, contribuit și ele la lipsa de separare între conținutul editorial și uh, campanie electorală iar candidații independenți au fost în mod clar dezavantajați. Au existat și multe lacune în uh, ceea ce privește claritatea cadrului și temeiului juridic, ceea ce a dus la o, un proces de soluționare a litigiilor electorale foarte prost. Comisia Electoral și Biroul Central Electoral a trebuit să, gesti să gestioneze și plângeri și uh, diferite cazuri, uh, dar, deși, în general, tendința a fost pozitivă, foarte multe din uh, cauze au fost rezolvate în afara termenului juridic și multe partide mici s-au uh, plâns de lipsa lor uh, de posibilitatea de a observa ceea ce se întâmplă și aceasta a slăbit uh, integritatea și credibilitatea rezultatelor finale. Toate aceste îngrijorări s-au creat pentru că sunt uh, contrare tuturor angajamentelor OECD sau a tuturor angajamentelor electoral legislative. Nu a existat o marjă sau o, o aceeași bază de plecare pentru toți candidații și aș vrea de aceea să mă refer la sfârșit încă o dată la recomandările făcute. Este absolut evident că este foarte important în momentul de față, având în vedere dezvoltarea Albaniei, ca dorința și voința politică care este exprimată de partidele principale politice de a implementa recomandările să devină cu adevărat realitate schimbările care se așteaptă de mai de mult trebuie să se facă cât se poate de repede și din discuția pe care am avut-o cu liderii partidelor politice, consider că aceasta poate fi uh, pusă în aplicare. După cum am spus înainte, EDHR-ul este gata să asiste în orice formă la ajutorarea, la implementarea recomandărilor dar nu poate să facă acest lucru singur și ar dori să colaboreze și cu alții și să lucreze împreună cu autoritățile și cu societatea civilă. Poate că aceasta s-ar putea realiza în cadrul uh, grupului uh, de uh, declarații și intenții comune, cum s-a făcut și în Georgia și la Kiev, dar se mai poate ajuta și printr-o colaborare la nivel internațional pentru ca să se continue activitatea uh, făcută, uh, evitând astfel uh, muncă paralelă. Astfel de activități sunt esențiale pentru a putea ajunge la schimbările atât de necesare pentru ca Albania să poată să-și folosească potențialul. Și cred că cu toții ne dorim ca acest lucru să se întâmple. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Acum vreau să dau cuvântul doamnei ambasador, doamnei Vlahutin. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru că m-ați invitat, mulțumesc pentru interesul dumneavoastră în alegerile din Albania și cred că și această dezbatere va contribui foarte pozitiv la eforturile noastre comune pentru a crea capacități în Albania pentru că să se poată îndeplini standardele europene. Mulțumirile noastre speciale vreau să le adresez doamnei Audrey Glover și misiunii dumneaei uh, pentru ceea ce a făcut în cadrul observării electorale, când e vorba de evaluare, nu a existat decât această, um, această misiune de observare electorală și am susținut cu toții cum am putut acest proiect. Cred că trebuie să se urmărească după cum a zis și doamna Glover toate recomandările. Scopul nostru este ca toate recomandările să fie văzute în procesul de integrare europeană al Albaniei. Și dacă suntem oarecum mai, mai stricte decât înainte și avem alte așteptări, aceasta este că, pentru că uh, Albania a devenit țară candidată, acum uh, ștacheta este mai sus. Înainte de alegeri s-a făcut o campanie electorală foarte puternică pe trei aspecte importante. În primul rând, votul uh, familial, care este oarecum endemic în Albania. Am încercat să mergem prin toată țara, am vorbit cu studenți, am vorbit cu universități, cu uh, centre academice unde puteam să discutăm cu oamenii pentru a explica că, de fapt, votul liber este un drept al fiecărui cetățean și că trebuie să lupte pentru el, indiferent de presiunile făcute. Al doilea aspect nu este inclus în acest raport, dar am vorbit foarte mult de acesta și e vorba de decriminalizarea criminalizarea politicii în Albania. Este vorba de un lucru foarte important de care n-am mai vorbit, am vorbit de multe ori și sper că în această toamnă să putem uh, cu adevărat să avem în fine o legislație care să stabilească cine poate și uh, să candideze și, uh, pentru posturile publice. Al treilea lucru pe care am încercat să-l uh, stabilim a fost uh, participare, o participare conștientă a cetățenilor. Am lucrat, de exemplu, cu multe organizații civile, cu um, organizații care făceau observații la nivel, observări la nivel uh, intern și am încercat să implicăm cetățenii pentru ca să participe la alegeri uh, și la organizarea acestora. Vreau să mulțumesc colegilor de la fața locului și tuturor ambasadorilor uh, care au acționat foarte bine împreună cu delegația UE în această campanie. În ziua alegerilor am fost prezenți uh, cu toții peste tot. Delegația noastră a vizitat 82 de locații de sedii de vot, secții de votare și cred că cel mai important este ceea ce va urma acum. E vorba de implementarea 23 de recomandări și mă bucur foarte mult să văd că există o intenție de angajare din partea reprezentanților majorității și din partea opoziției și eu personal cred că trebuie să punem în aplicare aceste teorii imediat. Trebuie să ne încercăm să ne unim forțele. Există foarte multe puncte care sunt foarte vechi și uh, multe dintre ele fac parte din criteriile politice pentru admisia și admiterea Albaniei uh, și trebuie să pregătim și următoarele alegeri din 2016. Cred că delegația trebuie să se mai concentreze pe alt aspect și anume pe o mai bună integrare a proceselor. Dacă ne uităm la raport, vedem că fiecare element al procesului este foarte politic, fie că este vorba de BEC, fie că e vorba de alte comisii de votare, observatori, totul este foarte partinic și credem că există multe de îmbunătățit. Ar trebui să avem mai mult spațiu pentru vocea cetățenilor care nu sunt membri într-un partid. Al doilea lucru pe care l-am menționat este legi, uh, legislația cu privire la decriminalizarea politicii și, în al doilea rând, finanțarea politică și partidelor politice, o altă chestiune delicată, um, care este menționată și în uh, raport, finanțarea alegerilor. Iar apoi mai trebuie să facem eforturi și pentru a da mai multă putere cetățenilor, pentru ca ei să se implice mult mai activ atunci când e vorba de observarea alegerilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum să începem dezbaterea. Mai întâi vreau să dau uh, cuvântul lui raportorul principal, domnul Fleckenstein, raportorul principal pe Albania. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și eu pentru acest raport care arată foarte clar o imagine și, de fapt, mai multe imagini uh, foarte pertinente. De fapt, pe total, raportul pe care îl vedem aici este în principiu pozitiv, dar aceasta nu trebuie să dea impresia greșită că au existat și încălcări foarte grave. Cu toții doresc să abordeze problemele constatate, au numit câteva probleme, cumpărarea voturilor, politizare, comisia electorală și un lucru foarte important raportarea cu privire la finanțarea partidelor și finanțarea campaniei electorale. Însă toate aceste probleme care vor să fie acum abordate sunt un lucru bun, însă ar fi putut să fie făcute și înainte, ceea ce este de fapt partea cealaltă a raportului, partea negativă, să spunem, pentru că nu s-a întâmplat destul, deși s-a scris destul despre aceste subiecte, pentru a putea cu adevărat implementa uh, ceea ce se dorește. Trebuie să avem grijă ca guvernul uh, albanez și uh, Parlamentul să, se, să abordeze aceste teme foarte îndeaproape și să pună în aplicare tot ceea ce a promis. Uh, e vorba aici de reforma justiției, e vorba de decriminalizare și cred că dacă nu se rezolvă această problemă în Albania, atunci orice formă de reforme nu va putea să reușească. Am două întrebări în finalul intervenției mele. În primul rând vreau să adresez una din întrebări doamnei ambasador al UE, a UE, șefii, uh, șefei de misiune UE. E vorba de întrebarea uh, Uh, cu privire la dotarea reprezentanței UE, pentru că trebuie să le ajut, îi ajutăm și pe cei care lucrează la fața locului. Nu pot imagina că reforma justiției, care este atât de importantă, uh, să nu preocupe toate ambasadele și este important să avem uh, și capacități suficiente pentru a lucra la fața locului și m-ar interesa, deci, cum uh, putem uh, să îmbunătățim acest lucru și dacă sunteți mulțumită de ceea ce se face. O a doua întrebare tot către dumneavoastră, doamna ambasador, ce se întâmplă cu reacțiile la raportul dumneavoastră? Pentru că am văzut două tipuri de reacții până acum. Uh, pe o parte cei care sunt la guvernare și care spun că unele lucruri nu au mers bine, dar o să le remedieze foarte repede, dar mai degrabă, bineînțeles, subliniază aspectele pozitive și după aceea avem opoziția care dorește și ea să rezolve lucrurile, dar care are, are și dorința de a înlocui guvernul la putere. Deci vreau să vă întreb de aceea dacă exemplele pe care le-am putut citi în raportul dumneavoastră au fost constatate numai de o parte sau dacă este o problemă într-adevăr alban uh, în general. Mulțumesc! Mulțumesc și acum vreau să dau cuvântul domnului Cucan, raportor din umbră. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte și bun venit uh, oaspeților noștri la noi în comisie. Mulțumesc foarte mult pentru remarcile introductive, pentru activitatea pe care au depus-o pentru observarea alegerilor locale. Alegerile au fost întotdeauna un punct critic în politica Albaniei. A existat și mai multe încercări de a observa alegerile în Albania și lucrurile au fost destul de pozitive până și de multe ori însă se așteaptă ca lucrurile să meargă foarte prost. Nu cred că este bine să spunem că nu au mers bine decât când au mers foarte prost. Cred că există, că, vindat dat că Albania este candidat, trebuie să avem o ștachetă foarte ridicată. Deci trebuie să ținem cont de toate provocările și să spunem și care au fost părțile pozitive ale alegerilor, așa cum au fost ele menționate de către președinta misiunii de observare. În primul rând e important să felicităm Albania și mai ales pe albanezi pentru felul în care au participat. A existat o participare de 31% la vot, care este una foarte mare. Apoi, procesul de votare s-a derulat foarte bine Uh, și uh, uh, al campaniei electorale de asemenea. Însă, raportul final de observare a OCCE și arată că trebuie să fim foarte conștienți de deficiențele pe care le-am putut constata în procesul electoral, care sunt de două natură. Pe de o parte, tehnice în timpul alegerilor și politice, adică provocări și decizii politice. în raportul acesta le constat pe amândouă. Pe partea tehnică au fost constatate două probleme cu comisia electorală, cu termeni, cu supravegherea procesului în totalitatea sa, iar și interpretarea legilor și decizii inconsistente, inconsecvente ale comisiilor electorale. Pe de altă parte, în ceea ce privește provocările politice, acestea au fost numeroase, începând de la politizarea instituțiilor de stat, care au subminat uh, administrarea bună a procesului electoral, folosirea resurselor de stat pentru scopuri de campanie, și uh, acuzații de cumpărarea voturilor, lipsă de transparență în finanțarea campaniei și o lipsă de echitate în raportarea mass media. Putem adăuga la acestea și multe alte exemple, care sunt probleme foarte grave la care trebuie să existe o responsabilitate clară politică pe care să și-o asume cineva. Uh, aceste aspecte sunt toate menționate în raport și îmi dau senzația că totuși alegerile locale din Albania nu pot fi chiar corecte și libere. Aș vrea să știu aprecierea dumneavoastră în legătură cu această evaluare. Eu sunt foarte îngrijorat însă de un alt aspect și anume Decriminalizarea politicii în Albania. Știm că aceasta a fost o problemă foarte mult timp și, de fapt, și motivul pentru ultima criză politică. Această problemă aduce și umbre pe procesul electoral local, iar noi, Parlamentul European, așteptăm ca aceste probleme să se rezolve prompt și eficient înainte de alegeri. Aceste alegeri au fost o șansă pentru toate partidele politice să poată să facă această purificare, dar din păcate aceasta n-a fost destul de vehementă. Nu văd niciun progres clar, de fapt, pe acest punct din partea guvernului în ultimele nouă luni. În fiecare zi auzim despre cazurile deputaților care au fost implicați în uh, infracțiuni și folosesc imunitatea parlamentară pentru a scăpa de justiție. Cred că o altă problemă este că avem recomandări foarte multe din partea OSCE și cred că ele ar trebui să fie puse în aplicare în totalitate. Ați menționat că ați auzit uh, din partea tuturor partidelor politice dorința de a schimba ceva, dar ar aș prefera să aștept până când văd cu adevărat cum se implementează recomandările, pentru că voința politică e una dar sper că se va putea schimba ceva și concret la fața locului. Aș vrea să mai întreb și un punct către observ, șeful observ, misiunii de observare. Vreau să știu care este evaluarea dumneavoastră a principalelor puncte care trebuie să fie îmbunătățite de către legislator pentru a îmbunătăți cadrul electoral sau care sunt punctele la care Albania nu reușește să dea dovadă de practici bune electorale și trebuie să îmbunătățească ceva. Și către doamna Vlahutin vreau să o întreb cu privire la decriminalizare pe care chiar noastră ați menționat-o. Cum se vede ea de la Tirana, din uh, biroul dumneavoastră. Considerați că s-a văzut un progres? Credeți că se va rezolva problema în curând? Care vor fi prioritățile noastre? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Cucan, și acum dau cuvântul. Eh. Mulțumesc, domnule președinte, domnul Fiuci. În legătură cu alegerile locale din Albania, mulți analiști au um, văzut aceste alegeri ca un pas în stimularea negocierilor dintre Albania și Uniunea Europeană pentru apropiere. Dar mulți dintre observatori au menționat necesitatea de îmbunătățire a cadrului uh, juridic au fost menționate um, multe încălcări ale legislației în cadrul alegerilor. În ce privește cadrul juridic, în calitate de uh, șefă a delegației de observatori a OSCE, ce anume ar trebui făcut pentru ca acest cadru juridic să nu mai fie încălcat, să fie îmbunătățit. Domnul Soltes, mulțumesc. Am fost membru al delegației Parlamentului European în Albania la începutul acestui an, cu șase luni înainte de alegeri și am uh, văzut că au existat uh, conflicte uh, majore între reprezentanții opoziției și uh, Uh, guvern. Au existat amenințări de ambele părți, o situație inacceptabilă și chiar manifestări de violență. Am o scurtă întrebare. Această polarizare a spațiului politic albanez va avea cu siguranță urmări încă multă vreme, inclusiv asupra politicii de stat. Și aș vrea să știu care este punctul dumneavoastră de vedere? Cât va mai dura această situație? Când putem spera că lucrurile se vor îmbunătăți și care poate fi contribuția Parlamentului European în acest sens? Cum putem uh, contribui ca reforma în domeniul justiției să fie implementată și ca situația să se stabilizeze? Ce am putea noi să mai facem până la următoarele alegeri, pentru ca acele alegeri să se bazeze pe reguli mai democratice. Mulțumesc. Cum nu mai avem alte întrebări, aș vrea să mă adresez uh, acum uh, doamnei Glover și am să-i dau cuvântul. Vă rog. Thank you. Thank Mulțumesc, mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc pentru interesul manifestat și pentru întrebările adresate care ar fi principalele aspecte asupra cărora să ne, negoci... să ne concentrăm atenția? Cred că le-am menționat deja. O chestiune foarte importantă este cum putem depolitiza diversele organisme care joacă un rol important în alegeri. Comisia electorală, mass media și, bineînțeles, instanțele. Nu este o sarcină ușoară și cu siguranță nu se poate realiza peste noapte, dar unde există voință, există o cale și, după cum spuneam, comunitatea internațională dorește să sprijine demersurile autorităților, dar și societatea civilă și toate partidele din uh, Albania trebuie să își dorească aceste modificări în bine. Și Uniunea Europeană și Națiunile Unite um, trebuie să dorească să contribuie. Este o sarcină grea, nu una ușoară, dar um, în uh, ce privește viitoarele alegeri în Albania, ar trebui să facem aceste eforturi și dacă ne dorim ca situația să se îmbunătățească, atunci trebuie să dăm o mână de ajutor în acest sens. Dar nu e suficient să vorbim despre asta. Trebuie să și acționăm și trebuie să o facem cât de curând. Mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul acum doamnei ambasador. Mulțumesc. Doresc să combin răspunsurile la cele trei întrebări. În ce privește capacitatea noastră ca reprezentanți internaționali la fața locului pentru a da o mână de ajutor? Vom uh, colabora cu OSCE-ul, am avut deja o serie de întâlniri comune și probabil că în septembrie vom începe deja să pregătim perioada electorală din 2017 și cred că va exista și o comisie parlamentară ad hoc care va analiza, se va ocupa de această problemă. În ce privește capacitatea partidelor politice de a se implica, cred că trebuie să demonstreze voință politică pentru a produce o schimbare. Dar dacă dorim la rândul, nostru, la rândul nostru să ajutăm, va trebui să colaborăm cu societatea civilă, să permitem reprezentanților societății civile să acționeze, să explicăm oamenilor ce înseamnă dreptul la vot, un drept cetățenesc uh, fundamental. Pentru că acolo unde cineva uh, cumpără un vot, înseamnă că există altcineva care își vinde votul. Deci trebuie să le spunem oamenilor și nu vă vindeți votul, dreptul la vot. Deci, eh, noi trebuie să facem tot ce stă în puterea noastră, să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă care sunt drepturile lor de care pot să facă uz. În ce privește decriminalizarea, combaterea fenomenului infracțional la modul politic, Colegii mei din Tirana îmi spun că este pentru prima dată că am reușit să atragem atenția asupra acestui fenomen în dezbaterea publică. Sper că vom vedea rezultate cât de curând, înainte de toate sub forma unei îmbunătățiri a legislației care să aibă criterii foarte clare, să specifice clar cine nu are dreptul să candideze și după aceea să uh, contribuim la o reformă uh, în justiție, pentru că nu este suficient doar să uh, ai um, afirmații și acuze despre fenomenul de criminalitate în politică, ci trebuie să ai și posibilitatea să demonstrezi acuzele pe care le faci și să existe posibilitatea de a-i sancționa pe cei care uh, au comis infracțiuni. Iar în ce privește proiectele legislative, sigur că trebuie să explicăm tuturor că uh, oricât de perfecte ar fi uh, propunerile legislative uh, și chiar dacă se realizează, noile legi trebuie să fie și implementate. Mulțumesc uh, foarte mult. Do- doamna Globos dorește să mai intervină o dată pentru a răspunde la o, alte întrebări. Cineva a întrebat dacă alegerile pot fi uh, caracterizate ca uh, fiind libere și bazate pe echitate, dar uh, de fapt uh, toate alegerile sunt mult mai complexe, uh, calificative ca libere și bazate pe fair play uh, sunt insuficiente, pentru că uh, noi preferăm să nu găsim asemenea etichetări, ci să analizăm modul în care s-au derulat uh, alegerile, uh, comparându-le cu criteriile uh, prevăzute în statutul OSCE și cu criteriile valabile în dreptul internațional și din acest punct de vedere există o serie întreagă de provocări. Noi am făcut deja recomandări în acest sens și există uh, anumite aspecte care ne preocupă în mod special. Am menționat deja depolitizarea unor organisme și din acest punct de vedere reforma juridică este deosebit de importantă pentru că Uh, oamenii trebuie să aibă și uh, garanția că atunci când se adresează unui judecător vor obține o sentință care uh, nu este marcată de partizanat politic. Și din acest punct de vedere este important ca și procurorii să se lupte să implementeze legea pentru că au fost multe uh, situații care au fost uh, aduse în atenția instanțelor, dar uh, niciodată nu și-au găsit o rezolvare. Un alt aspect este legat de situația mass media. Oamenii își doresc o mass media independentă, să fie informați fără partizanat politic despre tot ce se întâmplă în țara lor și în Albania încă există din acest punct de vedere uh, cenzură pentru că um, publicațiile uh, fie lucrează în favoarea unui partid politic, fie în favoarea celuilalt și doar astfel opiniile uh, pot ajunge la cetățean și eu cred că ar trebui analizate lucrurile din acest punct de vedere, pentru că ne dorim ca, de fa- ca recomandările care au fost făcute și uh, anterior să fie implementate. Cred că este foarte important ca uh, reformele să fie demarate cât mai curând cu putință, pentru că următoarele alegeri au loc în 2017 și uh, știți că este important ca ă, noile legi să fie în vigoare cel puțin cu un an înainte de alegeri pentru ca oamenii să poată să acționeze în spiritul lor. Ă, mă întrebați cât ă, timp este necesar pentru ca lucrurile să se schimbe. Da, uh, e nevoie de timp pentru ca acest tip de politizare a uh, alegerilor din Albania să dispară, dar există uh, și modificări care se pot produce într-un termen mai scurt, care pot până la urmă să contribuie la depolitizarea organismelor și a alegerilor. Și spuneam OSCE-ul, Uniunea Europeană, alte multe organisme, societatea civilă uh, vor dori să contribuie cu consultanță, cu experiența proprie în acest sens. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult invitatelor noastre de astăzi pentru munca lor și pentru faptul că au acceptat această invitație pentru a ne informa. Era ultimul punct de pe ordine de zi, așa că se suspendă ședința până mâine dimineața la ora 9 și mulțumesc pune cu amabilitate președintele interpreților. Muchas gracias. <laughs>